zi pregă... declarația Comisiei cu privire la pregătirea programului de lucru a Comisiei pentru anul 2016. Vreau să vă atrag atenția încă de la început că la acest punct de pe ordinea de zi nu vom admite nici cartonașe albastre, nici uh, intervenții spontane de tip creci de ani, pentru că s-a convenit încă de la început că vor vorbi doar uh, câte un deputat din partea fiecărui grup politic. Domnul vicepreședinte Timmermans. Mulțumesc. Acum exact 10 ani, la Londra, 52 52 de persoane au fost ucise, sute au fost uh, accidentate în niște atacuri uh, teroriste cât se poate mărșafe. Am fost uh, martorul acestui eveniment, am văzut solidaritatea londonezilor, a britanicilor de pretutindeni și a Europei. Vreau să amintesc acest uh, lucru astăzi pentru că cred că noi europeni, indiferent de poziția noastră vis-a-vis -vis de integrare, vis-a-vis -vis de cooperare, în acea clipă și nu doar atunci am uh, simțit că avem ceva important în comun. Și de atunci încoace știm și mai bine că avem uh, sarcina comună de a lupta împotriva astfel, unor astfel de evenimente. Acești, uh, trebuie să ne asigurăm că acești nihiliști, că acești uh, oameni fără inime, acești teroriști nu vor câștiga teren în Europa. Acest lucru este, trece dincolo de sfera politicului. Este vorba de demnitatea umană, de oameni ca dumneavoastră și ca mine. Dacă privim înapoi în ultimii 10 ani, terorismul, migrația, nevoia de a uh, realiza din nou creștere economică, provocările cu care este confruntată Europa, problema Greciei. Iată, acestea toate sunt elemente pe care se bazează ca reacție programul de lucru al comisiei, comisiei propus pentru 2016. Mai întâi despre programul 2015. Peste jumătate din obiectivele eh, programului au fost deja realizate și mulțumită dumneavoastră avem acum un plan de investiții eh, strategice, astfel încât securitatea internă, eh, agenda digitală, sistemul de taxe corporative și alte obiective acum pot fi atacate în mod direct, inclusiv de acest Parlament, în lunile următoare. Unele dintre propuneri sunt deja pe masa dumneavoastră de lucru dar uh, altele urmează săptămâna viitoare, depinde de, de exemplu propuneri cu privire la uh, etichetare și la uh, Uniunea Energetică. 140 de propuneri legislative sunt deja pe masa de lucru a colegiuitorilor. Deci haideți să nu ne mai plângem că această comisie este inactivă. Sigur că lucrăm pe multe strategii ambițioase pentru investiții, pentru comerț exterior. Vom prezenta și un plan de acțiune pentru dezvoltarea Uniunii Europene a Capitalurilor. Și uh, vom veni în fața noastră înainte de anul, sfârșitul anului cu un pachet uh, cuprinzător cu privire la Uniunea uh, Monetară Europeană. Împreună cu președintele Juncker suntem foarte atașați de problema uh, șomajului în rândul tinerilor și dorim să mobilizăm până la un miliard de euro până la sfârșitul anului. De asemenea, o altă prioritate pentru noi este mobilitatea și uh, imediat după uh, vacanța de vară ne vom dedica politicilor sociale. Înainte de a trece la programul pentru 2016, aș vrea să arăt că rezultatele pot uh, fi unele pozitive doar dacă cele trei instituții europene uh, Eh, își aduc fiecare contribuția. Tocmai de aceea eh, suntem în curs de elaborare a unui nou acord interinstituțional și mă bucur că eh, Guy Verhofstadt reprezintă în aceste negocieri Parlamentul dumneavoastră alături de Nico Schmidt din partea Consiliului. Trebuie avut în vedere și planurile multianuale și programarea multianuală. Prin cooperarea strânsă, structurată dintre Parlament și Comisie, care este cuprinsă în acordul uh, de colaborare interinstituțional și prin implementarea tratatelor am convingerea că, prin, că putem contribui fiecare pentru a atinge acele obiective care sunt necesare pentru depășirea uh, marilor provocări din uh, prezent. În septembrie vom evalua progresul realizat în primele, primele luni ale programului uh, Juncker și vom prezenta uh, programul pentru 2016 pe 27 octombrie. Vom uh, supune atenției Parlamentului acest program conform tuturor regulilor și tratatelor. De asemenea, vom transmite uh, o scrisoare de intenție uh, în cursul lunii septembrie, în paralel cu analiza uh, stării Uniunii Europene. Vă puteți aștepta la un program de lucru uh, strict limitat la anul 2016, așa cum a fost prezentat de uh, președintele Juncker și uh, agreat deja în linii mari de Parlamentul European. Sigur că vom păstra uh, un, un focus și un accentul în principiu pe elementele care au fost deja anunțate. Știți care sunt uh, punctele pivotale ale programului Comisiei uh, și deci știți pe ce puncte se va uh, baza acest program. Sigur că pentru instituțiile noastre și evaluarea la mijlocul perioadei de referință a cadrului financiar multianual va reprezenta o provocare importantă. Pentru a face față unor astfel de provocări, avem nevoie de efect, eforturi constante și trebuie ca colegiuitorii să-și poată investi energia în dosare astfel încât ele să poată fi adoptate la timp. Pentru asta trebuie să fim pragmatici și orientați pe rezultate. Dacă, ar fi să, dacă va fi nevoie să prioritizăm anumite dosare, noi le vom marca ca atare. Și eu sper că vom putea colabora uh, strâns cu Parlamentul uh, pentru a obține rezultate mai bune pentru cetățenii noștri. Domnule președinte, alinerea programării și planificării eforturilor noastre poate să ne ajute să devenim împreună partea soluției și nu partea problemei. Aștept cu nerăbdare adoptarea rezoluției Parlamentului European în zilele care urmează, care va fi un element de orientare important pentru Comisie. Haideți să colaborăm, să lucrăm din răsputeri pentru a, a livra acele rezultate pe care cetățenii le așteaptă deja de atât de multă vreme. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum, în numele grupurilor politice, are cuvântul Iosef Sayer din partea PPE. Mr. President, uh, Mr. Vice. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, deseori spunem aici că Europa este într-o situație dificilă, într-un punct critic al istoriei sale. Acum, în această săptămână, o putem spune de-a dreptul, însă acest lucru sublinează și mai mult că trebuie să lucrăm mai mult la eficiența funcționării Uniunii noastre. Uniunii noastre și de aceea discutăm programul de lucru al Comisiei. Aș reveni la evaluarea pe care a făcut-o domnul vicepreședinte, pentru că deja putem să vedem ceea ce s-a întâmplat până acum. Aș spune că în numele PP-ului pot să confirm că Comisia a început bine pachetul de investiții și alte investiții au fost puternice. Noi din partea Parlamentului am dori ca acest proiect, proces să continue. Am dorit de asemenea să comentăm în legătură cu lucruri pe care mulți n-au, l-au înțeles greșit, decizia Parlamentului din ianuarie în legătură cu lipsa de susținere a rezoluției în legătură cu programul de lucru al Comisiei. În mod normal, un an de, un an de alegeri nu are nevoie de un asemenea program. Deci nu este vorba de un, un eșec. În, însă anul acesta avem un an complet și acum vom avea uh, ceea ce uh, se propune. Purtăm acum negocieri în Parlament și trebuie să discutăm toate lucrurile care s-au făcut în urma, ultima jumătate de an, toate compromisurile pe care le avem în vedere în uh, anul viitor și a doua parte a acestui an. Este un fel de jonglerie și nu putem să facem același tip de compromisuri. Însă, atunci când exercităm puterea de dreptul de inițiativă al Parlamentului, o putere foarte importantă, ă, acesta este un instrument pe care îl putem folosi pentru a obține idei, pentru a pune idei pe masa comisiei și ne așteptăm ca comisia să le dea curs. În primul rând, metoda. Mă bucur că domnul vicepreședinte a menționat că vrea legislație eficientă, eficientă care să reducă birocrația, sarcina birocratică, ca transpunerea și implementarea și aplicarea legislației europene să fie facilitată. Deseori nu avem nevoie de legislație nouă, ci doar să implementăm cum trebuie legislația deja existentă. Trebuie să examinăm mai îndeaproape în Parlamentul nostru dacă nu putem face mai mult pe partea implementării și Comisia trebuie să facă același lucru. Acest lucru este în cadrul programului de legiferare mai bună. Tratatul de la Lisabona este în vigoare deja de ceva vreme și, din păcate, asistăm la o rezistență din partea Consiliului de a, de a permite Parlamentului să a, își exercite drepturile. Dacă nu uh, se respectă acest drept, uh, intrăm într-o uh, într-o confruntare interinstituțională sterilă și dorim ca și Comisia să ne susțină în acest uh, sens. În cadrul pachetului pentru o mai bună legiferare sperăm să putem face mai mult. Tineretul și locurile de muncă sunt o prioritate majoră, de asemenea mobilitatea și flexibilitatea pe piața muncii. Agenda digitală trebuie să aibă un rol, rol crucial în societatea noastră pentru a crea locuri de muncă utile, să îmbunătățească aptitudinile tinerilor, ale noi generații, să ai, pentru ca toată lumea să aibă acces la serviciile digitale. Uh, Uniunea monetară și economică trebuie să fie bazată pe pachetul de două măsuri și pachetul de șase măsuri. Vrem ca acestea să fie pe deplin implementate și aplicate în ceea ce privește politica de uh, impozitare, am dorit să avem un, o evoluție și acolo, să se treacă de la uh, impozitarea muncii la alte forme de impozitare. Trebuie să susținem o performanță mai bună pentru bugetul comunitar. Așadar, în consecință, am dorit acum ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus în exercițiul bugetar nou. Uh, acest lucru sper că va apărea în rezoluția noastră și sper că mulți vor susține rezoluția comună pe care am pregătită, pregătit-o. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru, din partea socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Enrique Guerrero. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Pe de o parte, trebuie să verificăm ceea ce s-a întâmplat din partea comisiei din, de la investitura sa încoace și, în al doilea rând, să profităm de o oportunitate de a contribui la direcția politică pe care trebuie să o demareze comisia. Este un element al acordului interinstituțional, însă merge mai departe decât un acord trebuie să facă parte din uh, Parlamentul trebuie să facă parte din direcția politică a Uniunii. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în, prima, în primul an aproape de activitate al Comisiei, eu am o evaluare pozitivă. Programul de investiții, EFSI și flexibilitatea programului de creștere au permis să dea un nou, nou impuls politicii uh, Uniunii Europene care trebuie să fie axată pe creștere și crearea de locuri de muncă. Însă Comisia a făcut o propunere substanțială în ceea ce privește politica fiscală și cu o acțiune foarte curajoasă în ceea ce privește imigrația. Comisia a elaborat poziții ambicioase pe politica energetică și pe alte domenii din mm, economie. Și de asemenea, Comisia acționează mult mai transparent, un lucru care mi se pare salutar. Pentru 2016, grupul meu are priorități destul de clare în domeniul social, în domeniul imigrației și al politicii fiscale, precum și al democrației. În domeniul social dorim ca toate politicile Uniunii să fie traversate transversal de uh, preocupările sociale. Spuneți deseori, domnule președinte, că trebuie să acționăm, că nu este suficient să spunem că susținem o politică socială. Trebuie să stabilim clar aspectele, de exemplu, lupta împotriva sărăciei și excluziunii, în ceea ce privește negocierile colective, după cum ne-a semnalat domnul vicepreședinte, în legislația în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor și drepturile lucrătorilor în contextul acestei mobilități. Ne-ați spus că veți prezenta un pachet în legătură cu Uniunea Economică și Monetară. Și aici vrem ca dimensiunea socială să fie un punct de bază a acestei uniuni monetare și economice consolidate, nu doar în documentul președinților, ci în toate acțiunile Comisiei. În ceea ce privește propunerea fiscală, propunerea se po- poate să fie simplificată în două moduri. Noi am dori să se impoziteze în statele unde se generează veniturile și să existe o taxă consolidată pentru uh, venitul uh, corporatist. Dorim de asemenea ca Comisia să mențină impulsul de până acum și să le solicite statelor membre să își îndeplinească în mod solidar în sarcinile cauzate de criza umanitară și, pe termen mai lung, cu propuneri de a organiza imigrația legală în interiorul Uniunii și să trateze cu uh, tema azilului. Aș dori să ca Comisia să facă o propunere cu indicatori obiectivi și să se răspundă prompt la încălcările drepturilor fundamentale și valorilor Uniunii. Așadar, Există mm, foarte multe puncte comune între noi și programul de lucru al Comisiei. Vă mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor europeni, doamna Vicky Ford. Mulțumesc. Anul trecut de aici um, am, uh, v-am spus că ne vom confrunta cu provocări fără precedent în ceea ce privește economiile noastre, resursele noastre și securitatea. Iar astăzi situația nu s-a îmbunătățit în Europa. În multe țări chiar s-a înrăutățit. Europa are nevoie de o schimbare iar uh, calea către o uniune politică nu reprezintă soluție, iar grupul meu nu poate sprijini așa ceva. Acum șase ani la mine în țară ne-am confruntat cu o criză economică profundă, dar acum avem mai multe locuri de muncă decât oricând înainte și cea mai rapidă, cu economia cu cea mai rapidă creștere din Occident. Asta datorită unui plan economic pe termen lung. Iar în Europa, economia trebuie să vină pe pe primul loc, iar competitivitatea este cea care susține creșterea și creează locuri de muncă. Această rezoluție are în unele sugestii bune. Uniunea Europeană nu trebuie, să renun- nu trebuie să dea legi noi fără să gândească la impactul asupra creșterii, asupra micilor întreprinderi și asupra inovației. Iar Comisia um, a redus noua legislație, se concentrează mai mult asupra legislației existente și a promis să, să um, elimine uh, poverile asupra mediului de afaceri și să reducă biro- birocrația. Iar acest raport sprijină acest lucru. Am spus că um, am spus că fiecare inițiativă europeană trebuie să facă față unui test simplu. Va înlesni viața mediului de afaceri sau nu? Iar uh, acum, în, uh, în epoca digitală, trebuie să sprijinim uh, revoluția digitală și nu inversia. Acest raport sprijină acest lucru. Trebuie să creștem și comerțul exterior. Haideți să semnăm înțelegerea cu Canada și să negociem în continuare cu SUA. Avem nevoie de investiții pe uh, pe fonduri private, fiindcă criza în uh, domeniul public este mai gravă acum decât în trecut și trebuie să rezolvăm problema cu Grecia, să nu, ne mai, să nu mai pretindem că toate creditele suverane sunt egale și toate, și, iar reformele structurale sunt uh, un lucru cheie aici. Majoritățile în Parlament sunt uh, foarte înguste, iar planurile mărețe sunt puse de, lăsate deoparte. Avem nevoie de mai puține legislație, dar aceasta trebuie să fie foarte bine țintită. Grupul meu dorește ca economia România să vină pe primul loc și dorim să vă ajutăm ca competitivitatea să fie pe primul loc și vom lucra alături de cei care ne împărtășesc această viziune. Vă mulțumesc. Din partea liberalilor, timp de 3 minute, doamna Inveld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, Probabil uh, zâmbiți acum când vă dați seama că în rezoluția noastră noi spunem la început că vrem să ne concentrăm asupra um, problemelor uh, mari și apoi este subiecte mari uh, în câteva pagini. Poate vă face să zâmbiți acest lucru. Um, Sprijin uh, dorința Comisiei, sprijinită de majoritatea din Parlament, de a reduce birocrația. Aceasta este o idee bună întotdeauna, dar nu ar trebui să devină un scop în sine, iar, sincer să fiu, reducerea birocrației, chiar dacă este extrem de importantă, nu reprezintă uh, răspunsul la toate provocările mari de astăzi, nu reprezintă răspunsul la criza refugiaților, la criza din zona euro, nu reprezintă răspunsul uh, în ceea ce privește dezmembrarea zonei euro și nu reprezintă răspunsul în fața domnului Putin. Da, într-adevăr, trebuie să reducem birocrația, dar avem nevoie și de alte lucruri. Și să nu uităm faptul că acum ce facem noi la ora actuală este să creăm o Uniune Europeană pe care, în care vor trăi generațiile viitoare. Nu este vorba doar de noi și de uh, ciondăneile noastre sau de lucrurile care ne unesc, e vorba de generațiile viitoare aici. Și aș dori să vă spun un lucru despre o mai bună legiferare. În ceea ce mă privește pe mine, asta înseamnă mai mult un proces, nu neapărat, uh, nu e vorba de rezultate, fiindcă rezultatele sunt rezultat, sunt uh, efectul alegerilor politice, iar noi trebuie să îmbunătățim procesul, iar Comisia are un rol de jucat aici. De pildă, în ceea ce privește o adevărată cultură a transparenței și a accesului la documente, fiindcă, în ciuda vorbelor frumoase, găsesc că cele trei instituții și aici intră și Parlamentul European au uh, niște reflexe foarte conservatoare în ceea ce privește transparența, în ceea ce privește deschiderea. Și încă un lucru foarte minor, să zicem, care nu se găsește în rezoluție, dar cred că vorbesc în numele tuturor, este faptul că dorim să, să primim adevărate răspunsuri la întrebările scrise pe care le adresăm și nu uh, răspunsurile între ghilimele pe care le primim de obicei, ceea ce înseamnă că trebuie să se răspundă propunerilor legislative de către Parlamentul European, iar dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că doriți să faceți acest lucru, fiindcă e ceva ciudat cu faptul că inițiativele cetățenești care necesită milioane de semnături obligă Comisia Europeană să răspundă, dar Parlamentul European, care este ales de 170 de milioane de alegători care s-au deplasat la urne anul trecut, este ignorat pur și simplu. Iar în cele din urmă, Comisia Europeană poate și trebuie să aibă o activitate mai bună în ceea ce privește evaluarea și revizuirea. Iar în ceea ce privește subiectele mari, vorbim despre îmbunătățirea zonei euro și nu e vorba doar despre Grecia și despre guvernanța zonei euro și trebuie să mergem mai departe decât uh, propunerea celor cinci președinții, iar Comisia trebuie să fie alături de Parlamentul European încercând să evite dezmembrarea zonei euro și a libertății libertății de mișcare. Iar în cele din urmă, dați-mi voie să vă spun, domnule președinte, Parlamentul European a cerut un mecanism pentru punerea în aplicare a articolului 2 în ceea ce privește drepturile fundamentale și a statului de drept, iar noi elaborăm propuneri pe care eh, și eh, sperăm să facă același lucru și Comisia. Mulțumesc! Pentru Stânga Europeană Unită are cum cuvântul timp de două minute Cristina Zuber. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ne regăsim într-un moment dificil în Uniunea Europeană, în țările ale Uniunii Europene. Iată tragedii care afectează viața de zi cu zi ale oamenilor, ale lucrătorilor și afectează și posibilitatea de dezvoltare pe viitor a acestor țări. Iată de ce uh, trebuie să Eh, eliminăm eh, politici europene care sunt supuse intereselor, eh, marilor interese economice și financiare, după părerea noastră. Iată de ce am înaintat amendamente în acest sens și acolo refuzăm ca datoria să fie pretextul impunerii măsurilor de austeritate și propunem renegocierea acestei datorii, inclusiv reducerea și restructurarea acestei datorii pentru ca datoria, pentru ca datoria în anumite țări să atingă nivele uh, sustentabile care să nu sufoce posibilității de dezvoltare a acestor țări și care să să poată fi plătită. Iată de ce am propus revocarea pactului de stabilitate uh, și uh, uh, astfel dăm posibilitatea țărilor să aibă o politică bugetară care să, uh, să coincide nevoilor lor. Iată de ce propunem ca pactul de stabilitate și creștere să fie înlocuit de un alt pact, un pact de dezvoltare și pentru creștere și, de, și pentru locurile de muncă și astfel am dorit să se creeze o conferință interguvernamentală pentru a revoca acest pact bugetar. Iată de ce trebuie să fie schimbat statutul și mandatul Băncii Centrale Europene pentru, pentru a garanta control politic și democrat uh, din partea statelor membre. Iată de ce este important să dăm statelor membre capacitatea de a lua hotărâri în ceea ce privește subiecte importante, cum ar fi politica monetară. Iată de ce suntem de acord cu revocarea legislației privind Uniunea Bancară și nevoia de a avea un control public și democrat asupra sistemului bancar. Este limpede că în momentul în care politicile, politicile nu mai sunt în slujba cetățenilor și a lucrătorilor, trebuie să fie schimbate. Aceste, acesta este un raționament de bază, fiindcă politica nu este, uh, dacă cumva politica nu este în slujba altor interese. Și astfel, haideți să dăm posibilitatea tuturor membrilor Parlamentului să arunce mai multă lumină asupra acestei chestiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Și acum timp de două minute și jumătate pentru uh, grupul politic al verzilor, PAS Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea introductivă putem fi de acord cu toții aici în această seală că Europa trebuie să fie mare pentru marile proiecte și trebuie să aibă o importanță, o pondere mai redusă pentru chestiunile minore. Dar să decizi ce este chestiune minoră și ce este o chestiune majoră este uh, o decizie politică. Și haideți să nu ne ascundem de, uh, după tabele de scor și tabele de corespondență și studii de impact. În acest sens, din punctul nostru de vedere, și există și din alte parte multe critici cu privire la funcționarea europene, trebuie să ne întrebăm dacă situația actuală se datorează regulilor dictate de la Bruxelles sau Greciei. Sau, mai degrabă, cauza trebuie căutată în, în inechitatea tot mai mare și inegalitatea socială tot mai mare din Europa. Eu cred că aceasta din urmă este cea care periclitează Europa durabilă și asta este marea provocare cu care se confruntă Europa azi. Și față de această provocare trebuie să fim cu toții uniți. Domnule Timmermans a spus că trebuie să ne distanțăm de mitul conform cărea eh, comisia n-ar fi fost suficient de ambițioasă pe probleme de legislație. Eu încă vă spun, avem nevoie de dovezi din partea dumneavoastră. Și atunci când veți veni în fața noastră să ne prezentați uh, așa numitul pro, proiect și mai ambițios pe, pentru relansarea economiei, atunci vom vedem cât de ambițios este. Și mă spuneați să corectați-mă dacă greșesc. Ei, să știți că mie mi-ar plăcea să vă corectez, dar întâi trebuie să veniți cu dovada cu dovezile. În legătură cu migrația, planurile inițiale ale Comisiei sunt bune dar și le susținem, dar sunt doar o mică și o primă parte a unei dezbateri mult mai ample. Trebuie create în al doilea pas căi legale de imigrație. În ce privește fiscalitatea, obiectivele de, de disciplină fiscală nu sunt suficient de ambițioase. Ar trebui să fim mult mai transparenți în legătură cu raportarea țară, de la țară la țară. Trebuie ca aceste chestiuni și multe altele să fie consecvent duse mai departe. Iar toate aceste eforturi trebuie efectuate împreună. Într-adevăr, avem un acord de colaborare interinstituțională, dar haideți să colaborăm de la egal la egal și să ne asigurăm că cu toții vorbim între egal, între colegi. Mulțumesc. Președintele, în numele grupului FDD, are cuvântul acum David Borelli. Grazie, Presidente. <clears throat> Evidentemente, dopo ciò che è successo... Mulțumesc, domnule președinte. În mod foarte clar, după ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, în special duminică în Grecia, nu mai este posibil să vorbim despre un program de lucru european ca o prioritate. Duminică s-a întâmplat ceva foarte important și cu toții trebuie să dăm dovadă de responsabilitate instituțională. De la Atena am primit un semnal politic și nu un mesaj tehnic. Parlamentul care îi reprezintă pe cetățeni trebuie să asculte acest mesaj politic Așadar, aș încuraja Comisia Juncker să facă un program de lucru care să abordeze și ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Comisia trebuie să vină cu politici, cu inițiative politice uh, notabile și în special să-i susține pe cei mai vulnerabili din Europa. Planul Juncker trebuie să fie regândit eh, ținând cont de zonele geografice cele mai mm, mm, dezavantajate, pentru că noi, eurodeputații, trebuie să ne gândim în primul rând la cetățeni, la oameni. Președintele Comisiei are drept de inițiativă și trebuie să își exercite acest drept în mod precaut și gândindu-se la viitor. Orice măsură trebuie să pună accentul pe uh, rezolvarea șomajului ridicat și pe nivelul crescut de îndatorare publică, birocrație, a sistemelor care nu sprijină gospodăriile și întreprinderile. Avem nevoie de o abordare care să ne ajute în domeniul imigrației și în lupta împotriva schimbărilor climatice. Există și anumite subiecte, cum ar fi criminalitatea organizată, care necesită o acțiune foarte hotărâtă la nivel comunitar. Nu putem să ne permitem la instituțiile europene să eh, pierdem și mai mult încrederea oamenilor. Comisia poate face foarte multe prin programul său de lucru pentru a-și recăpăta credibilitatea în, cazul, în cadrul alegătorilor. Mulțumim foarte mult, domnule Borăli, inclusiv pentru faptul că v-ați ținut de exemplar de timpul de vorbire alocat. Și acum timp de două minute, în numele grupului Europa Națiunilor și Libertății, Lorenzo Fontana are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, s-au spus multe lucruri în această discuție ar fi interesant să vedem ce se va spune peste un an. Poate că lucrurile vor fi la fel de rele, dacă nu și mai și. Ce, va, ce vrea să facă Comisia Europeană pentru propriul său viitor, cât și pentru viitorul Uniunii, Uniunii Europene? Fiindcă e, e greu să-mi dau seama dacă Comisia dacă Comisia înțelege că uh, nu este suficient uh, să uh, măture mizeria, trebuie reconstruit totul și să ne întoarcem uh, la, de la zero. S-a vorbit, s-a vorbit despre dezastrul care ne-a adus la ruină. Vă rog frumos, schimbați-vă politice, politicile, nu le curățați pur și simplu, fiindcă nu este suficient și nu a fost suficient până acum. Vă rog să ne spuneți care sunt adevăratele dumneavoastră priorități. Poate că le păstrați secrete. Europa este puternică, fiindcă este diversă. Diversitatea este forța sa. Dar acum uh, se pare că influența politică este pentru multinaționale și marile bănci. Vrem să procesăm totul uh, și să le transformăm totul în uh, cifre. Directiva, directiva Made in a fost blocată și acum ne ocupăm de chestiunile mari, TTIP, care, care slujește interesele poate corpora, marilor corporațiilor, dar nu ale IMM-urilor, cel puțin deocamdată. Iar uh, dacă ne aplecăm privirea către restul lumii, nu înțeleg de ce nu facem ceva pentru prietenii noștri creștini persecutați. Vorbe, vorbim despre islamofobie și așa mai departe, dar nu despre, despre persecuția creștinilor. ISIS este un adevărat pericol și trebuie să luăm măsuri uh, decisive. Mulțumesc. So, bereits erhoben hat sich die Kollegin Bun, s-a ridicat deja în picioare doamna Cristina Morvai, aveți timp de vorbire un minut, doamnă. Az Európai Bizottság. Noul program al Comisiei Europene arată foarte clar că susține, se, se susține migrația, imigrația ilegală și că uh, Comisia va lua măsuri drastice împotriva imigrației ilegale. Domnule comisar, vă rog să arătați uh, aici, în plenul Parlamentului uh, European, uh, care este diferența, deosebirea între migrația legală și cea ilegală. Din câte știm noi, migrația legală este cea care vizează persoanele care se refugiază din calea unui război deci care solicită azil. Și atunci mă întreb de ce aceste de ce Eh, persoanele acestea nu vin cu pașaportul eh, în, eh, la granița sârbo-ungară și de ce își distrug documentele înainte de a veni la noi. Aceia care își părăsesc uh, țara uh, din, uh, într-o o țară musulmană și își părăsesc femeile, cum pot dobândi un astfel de statut de imigrant legal conform tezei dumneavoastră? Mulțumesc. Damit ist die Runde... Președintele, cu aceasta uh, încheiat dezbaterea din, cu vorbitorii în numele grupurilor politice și a deputaților neafiliați. Dau cuvântul din nou uh, vicepreședintelui Timmermans. Uh, Vă reacționa la câteva din cele spuse. În primul rând, există o susținere largă pentru o în colaborare îndeaproape pe un program al Comisiei care să fie țintit și care să își aleagă prioritățile politice după dezbatere. Acest lucru se dezbate în Europa. În același timp, văd disponibilitatea în Parlamentul European, după cum știu că există și în cadrul Consiliului și al Comisiei, să se ajungă la un acord interinstituțional, sper înainte de sfârșitul anului, în legătură cu o mai bună legiferare. Și, bineînțeles, o mai bună legiferare nu, re, nu reprezintă un răspuns la uh, problemele noastre, nu va rezolva problema din Grecia, nu va rezolva problema cu Putin. Uh, sunt de acord, însă o mai bună legiferare este o cale de a încerca să răspundem la solicitările nenumărator IMM-uri din Europa care îmi spuneau de fiecare dată când mergeam într-un stat membru, vă rog, ajutați-ne să eliminăm, vă rog, birocrația, ajutați-ne cu mai multă claritate, ajutați-ne să înțelegem că este posibil să se creeze legislație clară, nu legislație unde statele membre au uh, posibilități nesfârșite de suprareglementare. Aceste lucruri sunt importante pentru IMM-uri și de aceea sunt importante pentru ocupare și de aceea sunt importante pentru creștere. Bineînțeles că nu este o schimbare care să schimbe total natura Europei, însă va influența pozitiv sute de mii de oameni care încearcă zi de zi să uh, își câștige un trai pentru familiile lor și pentru cei care lucrează pentru ei. Deci pentru noi este un lucru important. Felul în care creăm legislația este foarte important pentru sute de milioane de europeni, chiar dacă ei nu sunt conștienți că este important pentru ei. Este în continuare important pentru că trebuie să se confrunte cu rezultatul legiferării noastre. În ceea ce privește evaluarea de impact, ceea ce privește examinarea suplimentară. Acestea nu duc la uh, pierderea puterii politicienilor, duce la politicieni mai bine informați și nu mi se pare că asta este o problemă. O examinare mai bună, o evaluare de impact mai bună înseamnă că politicienii în momentul în care decid sunt informați mai bine în legătură cu deciziile lor. Lui, domnului Eckhart spune nu întoarceți lucrurile pe dos, nu uh, spuneți că politicienii ar trebui să uh, fie mm, responsabili pentru a elimina uh, examinarea și pentru a elimina evaluarea de impact. Comisia nu dorește să folosească evaluarea de impact și examinarea pentru a lua puterea politicienilor. Din contră, vrem să îi ajutăm pe politicieni să fie mai bine informați și vedem în statele membre că Uneori examinarea sau analiza duce la o concluzie și se spune că aceste măsuri vor fi mai costisitoare dintr-un motiv sau altul, dar Parlamentul decide în continuare că costurile se justifică în sensul unor obiective politice mai mari, dar cel puțin aleg în cunoștință de cauză și o transparență mai mare o susțin complet noi, instituțiile, avem nevoie de mai mare transparență și pentru a le arăta utilizatorilor legislației noastre cum suntem noi responsabili și cum sunt responsabile statele membre, pentru că există o foarte mare suprareglementare și aici uh, Statele membre au dreptul să facă acest lucru. Dacă vor legislație mai strictă, depinde de ele. Însă după aceea nu, să nu dea vina pe Europa, să fie deschiși și transparenți. Cred că propunerile pe care le vom discuta în acordul interinstituțional vor ajuta la transparență. Aceste, lucruri, aceste lucruri se aplică și domnului Sayer, și în ceea ce privește actele de punere în aplicare și delegate. Aici sper că vom ajunge la un acord care să creeze mai mare transparență în ceea ce privește comisia. Toate proiectele de acte delegate vor, pune, vor fi puse pe internet pentru o perioadă de 4 săptămâni pentru ca toată lumea să vadă ce, eh, despre ce este vorba. Pentru actele de punere în aplicare lucrurile sunt mai dificile pentru că, de exemplu, atunci când schimbi produsul unui produs, nu pot să anunț acest lucru cu mult timp înainte. Sigur înțelegeți acest lucru, însă vom anunța legislația care este anunțată, primară și secundară, pentru ca toată lumea să știe ceea ce facem pentru a evita un dezastru al uleiului de măsline printr-o dezbatere publică. Bineînțeles că trebuie să acționăm pe mai multe puncte. Migrația este un domeniu foarte important și mâine sunt sigur că uh, în dezbaterea în legătură cu rezultatul Consiliului European, domnul Juncker va spune mai multe, însă noi considerăm că suntem pe calea cea bună cu propunerile noastre. Și dacă mă întrebați care este diferența între migrația legală și ilicită, uh, cineva care abuzează de sistemul de azil uh, este un migrant ilegal. O politică de azil trebuie să fie pentru oamenii care fug pentru că se tem pentru viața lor. Cred că există o susținere mai scăzută în Europa pentru o politică de azil pentru că mulți cetățeni știu că sistemul este abuzat. Și nu putem să ne asigurăm că abuză, cei care abuzează de sistem vor fi returnați. Dacă vrem o politică credibilă de migrație și azil, trebuie să ne asigurăm că legile și regulile sunt aplicate. Cei care uh, primesc, uh, care au dreptul la azil să primească azil și cei care nu merită azilul să fie trimiși, uh, să fie trimiși înapoi și avem acorduri cu statele terțe în acest sens. Însă, de asemenea, avem nevoie de posibilități ca Uniunea Europeană să aibă forme legale de migrație, ca oamenii să poată să mm, solicite o viză în ambasadă, în statul unde locuiesc pentru a veni să lucreze în Europa. Nu, pentru, nu să se pună în mâinile traficanților, să se nece în Mediterană. Să aibă posibilitatea legală să vină în Europa și în acest sens migrația ilegală reprezintă o parte din soluție. Închei, domnule președinte, spunând că pentru mine cel mai important aici este că cele două instituții ale noastre lucrează îndeaproape. Uh, avem un obiectiv să uh, lucrăm mai bine pentru rezultate pentru cetățeni și uneori une rezultate, avem rezultate, se așteaptă rezultate spectaculoase, însă alteori Uh, realizăm rezultate mai mici, dar multe din acestea adunate vor îmbunătăți munca și situația a sute de mii de europeni care sunt, de exemplu, încă șomeri. Astăzi mi se pare un obiectiv pentru care merită să luptăm. Vă mulțumesc. Vielen Dank, ähm, Herr Vizepräsident. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Timmermans. Până la sfârșitul dezbatere au fost uh, depuse șapte moțiuni de rezoluție.